deja, dar Comisia este pregătită să discute în detaliu cum am putea organiza un asemenea dialog. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă uh, comisar, și mulțumesc și domnului De Rosa, raportorul nostru. Dragi colegi, am vești bune pentru dumneavoastră. Am ajuns la ultimul raport de pe ordinea de zi, uh, raportul domnului Kaczmarek, impactul politicii de dezvoltare a UE. Vă rog, domnule Kaczmarek. Pani comisar, szanowni państwo, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Raportul acesta pe care îl vom vota mâine este foarte important pentru viitorul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Pentru că în octombrie Comisia va prezenta o, o comunicare cu privire la următoarele priorități ale politicii sale. Se va prezenta și un proiect de instrument uh, pentru cooperarea pentru dezvoltare. Corea de Sud va avea loc formul la nivel înalt în ceea ce privește eficiența ajutorului, asistenței. Acest uh, eveniment reprezintă unul dintre prioritățile președinției poloneze. A venit vremea ca Parlamentul European să-și prezinte propriile așteptări. Punctul de plecare este Cartea Verde în ceea ce privește creșterea integrată și dezvoltarea durabilă. Comisia pentru Dezvoltare, DEVE, a ajuns la un consens politic important. Noi suntem de acord cu propunerile făcute de domnul comisar Pibalx. Suntem de părere că cooperarea pentru dezvoltare trebuie să fie mai canalizată asupra rezultatelor concrete Trebuie să evităm o situație în care ar trebui să ne concentrăm uh, asupra țărilor așa zis ușoare, unde e ușor să obținem rezultate rapid. Trebuie să ne concentrăm asupra țărilor uh, care au nevoile cele mai mari. Să ne gândim la cei mai nevoiași, la persoanele care au avut nenorocul să se nască într-o țară prost guvernată. De altfel, trebuie să ne amintim că 72% din perso- de aceste persoane nevoiașe uh, nu locuiesc în țările cele mai sărace, ci în țările cu venit mediul, mediu. Ajutorul pentru dezvoltare nu poate fi întrerupt în momentul în care o țară este din categoria de țară săracă sau țări cele mai puțin dezvoltate. În egală măsură ne dorim o mai bună coordonare, o bună partajare a sarcinilor și dorim în egală măsură ca resursele fiecărui stat membru să fie folosite cum trebuie. Avem nevoie să ne concentrăm asupra regenerabilor și a agriculturii, domenii unde potențialul acestor țări în curs de dezvoltare este uriaș. Trebuie ca prioritățile noastre să vizeze pe cei mai săraci, iar în egală măsură este nevoie ca IMM-urile să fie angajate în eforturile noastre, iar acțiunea să fie încurajată la nivel local și regional. Încă două aspecte importante, dezvoltarea durabilă și schimbările climatice. Dar subiectul care a dat naștere la dezbateri incinse în Comisia pentru Dezvoltare l-a reprezentat uh, creșterea integrantă. Nu trebuie să ne fie frică de acest termen. Cred că este vorba despre o creștere care slujește intereselor săracilor, care elimine inegalitățile sociale. Acest fel de creștere trebuie să fie accesibilă săracilor uh, și nu numai celor mai activi. Bineînțeles, ne dăm seama că e nevoie să uh, Facem multe lucruri grele, cum ar fi îmbunătățirea accesului la piața muncii, îmbunătățirea standardelor de muncă, crearea unui sistem de securitate socială, punerea în aplicarea unor sisteme fiscale eficiente. Comisia pentru Dezvoltare a reafirmat în enumerate rânduri faptul că în momentul în care ne fixăm noi obiective, nu putem să uităm angajamentele asumate în trecut și de asta dată trebuie să ne ținem făgăduirile făcute în trecut. Acest lucru este valabil nu numai în ceea ce privește răspunderea noastră morală, ci și în ceea ce privește credibilitatea noastră. Este important acest fapt. Iar astfel, uh, sporirea eficienței asistenței pentru dezvoltare nu poate să fie o scuză pentru a reduce sau pentru a îngheța ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să ne dovedim coerenți și să ne ducem mai departe acțiunile. Doresc aici să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să redactez acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Văd că s-au înscris câteva persoane la luarea cuvântului. Dau cuvântul acum, doamne Keller. Mulțumesc și mulțumesc și raportorului este un proces extrem de important uh, pentru dezvoltarea asistenței noastre și cred că principiile stabilite în uh, declarațiile anterioare sunt cele uh, corecte care fac asistența pentru dezvoltare să fie mai eficientă, dar trebuie să nu confundăm ideea de eficiență a ajutorului cu valoare pentru bani, pentru că valoarea nu apare peste noapte. Numărul de școli pe care le construiești nu spune nimic despre calitatea educației și nu ar trebui să cădem în capcana de a cere uh, rezultate pe termen scurt, care nici măcar nu ar sprijini uh, scopurile și obiectivele noastre pe termen lung și dezvoltarea pe termen lung. De de, pentru dezvoltare este nevoie de timp. Îmi pare rău dacă asta nu se conformează cu planurile de alegeri pentru toată lumea, dar așa funcționează lucrurile și ar trebui să nu pierdem din vedere această perspectivă pe termen lung. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Corteș. Sí, señor presidente el actual contexto de crisis nos obliga a replantear. Mulțumesc, domnule președinte. Contextul actual al crizei economice înseamnă că trebuie să ne gândim la cooperare și la ajutor, dar trebuie să devin, devenim mai eficienți și mai eficace, pentru că trebuie să combatem sărăcia. Este o, o oportunitate pentru o mai bună coordonare între statele membre și Uniunea Europeană. Putem acum să ne consolidăm eforturile pentru uh, asistența oficială pentru dezvoltare și ajutorul pentru dezvoltare. Doar asistența oficială pentru dezvoltare nu va fi suficientă pentru a eradica sărăcia pentru a eradica sărăcia. Trebuie să ne gândim ce se poate face la nivel european, dar și la nivel internațional Va trebui să stabilim priorități, um, de exemplu, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Trebuie să vedem ce domenii dorim să abordăm în primul rând pentru a eradica sărăcia. În al doilea rând, avem nevoie de mecanisme de finanțare mai bune. Acestea sunt necesare. Asistența oficială pentru dezvoltare este necesară, dar nu este suficientă. Solicităm introducerea uh, taxei pe tranzacțiile financiare Asta în urma introducerii planificării pentru combaterea sărăciei și uh, combinarea acestea cu combaterea schimbărilor climatice. Și, nu în ultimul rând, trebuie să îmbunătățim cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, astfel încât uh, ea să devină mai bună. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin Fondul European pentru Dezvoltare ca unul dintre elementele bugetului european. Mă bucur mm, foarte mult că domnul Kaczmarek și-a luat, uh, are o poziție flexibilă și nu foarte rigidă, mai ales când este vorba de uh, o mai bună uh, utilizare a fondurilor, transferurile și uh, productivitatea. Trebuie să evităm corupția. Uh, împărtășesc uh, preocuparea sa uh, asupra faptului că uh, dacă ne concentrăm asupra țărilor sigure, uh, putem Uh, putem ignora unele țări care au nevoie mai mare de acest ajutor. Aș dori să repet uh, preocuparea mea de la punctul 84 și anume acapararea terenurilor de către investitori chinezi care intimidea, intimidează populația locală și uh, o exclud din producția agricolă. Mulțumesc. Este vorba despre un aspect foarte important. Uh, este vorba despre coerență. Mai bine spus, de incoerență în ceea ce privește aceste obiective pe care le proclamăm de asistență și politicile și acțiunile pe care le punem în practică. De fapt, de pe de o parte, se recunoaște importanța agriculturii, a industriei, uh, a resurselor naturale, a transferului de cunoștințe și așa mai departe, uh, ca fiind factori importanți pentru dezvoltarea acestor țări. Iar pe de altă parte se dorește în continuare dereglementarea sistemului de comerț mondial, iar astfel se blochează posibilitatea de dezvoltare a acestor țări și se duce tot la subjugarea acestora. Se, se vorbește despre importanța sănătății și a educației în aceste țări, dar în practică se face o mare presiune um, în ceea ce privește aceste programe structurale prin intermediul FMI, care duce la dezmembrarea acestor servicii esențiale în, în aceste țări. Drepturile de proprietate uh, Eh, sunt cele care au prioritate în ceea ce privește față de interesul public și în, în fața uh, populației, iar în ceea ce privește materiile prime, uh, acestea sunt uh, dominată tot de viziuni postcoloniale și iată care sunt problemele care vicează acest sistem. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Pașca. Sarca, modernizație europei. Stimate domnule președinte, modernizarea acestor politici de dezvoltare trebuie să plece de la principiile anterioare. Sunt sigur că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a sprijini eforturile de muncă ale cetățenilor acestor țări în curs de dezvoltare, să încurajeze să muncească în mod eficient și să facă ceea ce este necesar pentru societate la un salariu corect, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că mediul de afaceri și legislația care se aplică aici sunt corecte. Trebuie să învățăm pe acești oameni să pescuiască, nu să le dăm uh, pește. Uh, Doamna comisar, uh, este 23.45. V-am promis că ajungeți acasă la 12 fără 5, deci depinde de dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cașmarec, pentru acest raport. Cred că este extrem de important pentru dezbaterea pe care o avem acum și pentru reflectarea politicilor viitoare și se potrivește foarte bine în ceea ce privește consultarea publică pentru um, Verde. Am primit 240 de reacții și uh, alte reacții din partea diverselor actori interesați, care pot fi găsite pe website-ul nostru. După ce ne-am gândit la aceste concluzii ale consultărilor, uh, vom uh, avea o comunicare care să, va fi adoptată la jumătatea lunii octombrie. Analizând situația, ne bucurăm să vedem că există foarte puțină divergență în modul nostru de a gândi în ceea ce privește uh, creșterea impactului uh, politicii de dezvoltare. E clar că trebuie să facem mai multe pentru a uh, încuraja dezvoltarea durabilă. Parlamentul sprijină sugestia cărții um, verzi de a ne concentra asupra siguranței alimentare, spre exemplu, și suntem uh, de acord cu Parlamentul în ceea ce privește importanța vitală a bunei guvernanțe pentru reducerea sărăciei, uh, importanța luptei împotriva corupției uh, și importanța unor sisteme fiscale care să funcționeze. Uh, Uh, într-adevăr, este nevoie de transparență pentru utilizarea ajutoarelor pentru a intensifica reformele politice și Comisia, la fel ca și Parlamentul, este uh, de acord că parlamentele naționale joacă un rol important, la fel ca și autoritățile locale. Mai mult vrem să vedem uh, mai multe măsuri în ceea ce privește dezvoltarea omului, în special în sănătate și educație, Uh, măsurile ar trebui să se uh, aplice niște măsuri mai largi, nu niște măsuri care să lege exclusiv de uh, venituri. Trebuie de asemenea să ținem cont de obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pentru că acestea oferă cea mai clară imagine. Bineînțeles, trebuie să creștem eficiența și transparența și cu toții ne bucurăm să vedem că ultimul Consiliu European a confirmat angajamentul statelor membre să ajungă la 0,7% din PIB până în 2015 în acest domeniu. În ceea ce privește coerența, Mă bucură propunerea dumneavoastră numărul 49 de a lega uh, politicile externe de politica de migrație, de politica internă a migrației. De asemenea, suntem de acord că ar trebui să uh, trimitem ajutoarele către țările care au cea mai mare nevoie de el, dar asta nu înseamnă că ne vom concentra doar asupra țărilor așa zis șoare și vom avea o strategie care să evite riscul. Din potrivă, uh, considerăm că statele fragile reprezintă un element vital în politica noastră de dezvoltare. Am remarcat de asemenea și sugestiile Parlamentului în ceea ce privește evaluarea și riscurile în ceea ce privește colaborarea cu sectorul privat și uh, instrumentele financiare inovatoare. Ați vorbit și despre egalitatea de gen și despre sprijinul acordat uh, grupurilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare. Pe scurt, cred că domnul Cașmarec și Parlamentul vor găsi multe idei în acest raport, care se vor regăsi și în viitoarea noastră comunicare și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția noastră. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, stimați eurodeputații. Și eu vă mulțumesc, doamna comisar, că ați avut răbdarea să stați alături de noi până la această oră. Îi mulțumim și domnului Cacimare. Uh, și dezbaterea în ceea ce privește raportul domniei sale uh, s-a terminat, dar mai am câteva uh, anunțuri de făcut înainte de a pleca. Domnul Victor Uspaschi mi-a spus că au, au avut loc noi evoluții, mi-a înaintat o cerere